Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? First of all, you have the... Stimați colegi, aveți în fața dumneavoastră ordinea de zi, putem să o considerăm adoptată? Dacă da, mulțumesc! Aș dori să subliniez faptul că orele pe această ordine de zi sunt uh, relative mai ales în ceea ce privește voturile de mâine, s-ar putea să ne regăsim în situația în care să trebuiască să luăm o pauză de consolare, cum îi spun eu. Trebuie să planificăm voturi a aproximativ 200, peste 200 de amendamente, chiar dacă avem compromisuri. Dar mâine la ora 9, pentru că avem atâtea voturi, vom începe așa cum este prevăzut în ordinea de zi. Apoi, avizul referitor la modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 um, de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi și la punctul 3 uh, emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi. Raportorul este doamna Gardia Zabal Rubial, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă explic pe scurt situația actuală. După cum am spus, avem două avize privind emisiile de dioxid de carbon, atât pentru autoturisme cât și pentru vehicule ușoare. La automobile am avut vreo 80 de amendamente, la celălalt aviz mai puține. Când am avut prima dezbatere, s-a văzut destul de clar pozițiile grupurilor politice sunt destul de diferite, uneori chiar foarte diferite. De aceea propunerile sunt foarte greu de împăcat, însă în orice caz am uh, discutat cu celelalte grupuri politice, am avut o reuniune a raportorului din umbră săptămâna trecută pentru a încerca să ne apropiem pozițiile. Am analizat niște amendamente de compromis săptămâna trecută și putem spune că totuși e posibil să ajungem la un acord. Deși în ultimele zile au apărut uh, noi uh, diferențe între, între deputați. E o dezbatere importantă, părele sunt foarte divergente, după cum spuneam. Încă nu avem amendamente de compromis asupra cărora să fi căzut de acord în proporție de 100% și sper că în această după amiază toți raportorii din umbră vom putea să ne continuăm lucrările pentru a finaliza aceste chestiuni importante, care nu sunt doar niște detalii. Sper că asta să ajungem la o înțelegere pentru ca mâine la vot să avem un acord. Spun asta deoarece dacă nu am obține un acord, ar fi păcat să ratăm șansa de a modifica prin acest aviz uh, textul. Știți, comisiile de fond sunt Envi trebuie să noi, Comisia pentru Transporturi, ar trebui să ne prezentăm avizul. Mai sunt câteva chestiuni complicate, cum ar fi obiectivul pe termen lung, uh, noi ne-am dorit măcar un obiectiv uh, indicativ pentru perioada după 2020-2025 și mai avem și problema supercreditelor. După părerea mea, la, referitor la această problemă, am prezentat o propunere alternativă pentru că aceasta ar fi putut să se adapteze mai mult la realitate și ar fi putut ajuta industria să-și uh, atingă obiectivele. Însă unele grupuri politice nu sunt de acord și de aceea în amendamentele de compromis am schimbat propunerea și am încercat să găsim un acord cu ceilalți. Însă vă spuneam, rămân de soluționate anumite detalii importante. Vă cer tuturor să dați dovadă de înțelegere și să faceți toate eforturile posibile, deși avem păreri diferite, e important să ajungem la un acord și să arătăm clar care este avizul Comisiei Transporturi pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei. Ce s-a întâmplat până acum la ITRE? Ca și aici, părerile erau foarte divergente de la un grup politic la altul, însă ei au cedat cu toții câte puțin și au uh, reușit să ajungă la o înțelegere și au prezentat amendamente de compromis pe care le-am putea prelua și noi. Deci eu sper să ajungem la o înțelegere astăzi și mâine să putem vota un aviz care să ne reprezinte întreaga comisie. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Florenț de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportoare. A fost o conlucrare foarte plăcută, chiar dacă nu am fost întotdeauna de aceeași părere. Însă obiectivul nostru a fost să facem ceea ce este bine pentru mediu, dar și pentru mașini și, dacă mă întrebați pe mine, și pentru mașini rapide. Însă ele trebuie să fie economice și eficiente. Pe scurt, în ceea ce privește uh, amendamentele de compromis. Compromisul 1 îl sprijinim cu foarte mare plăcere, doamnă raportor. La compromisul 2 cam avem dureri de burtă pentru că așa cum este el pe uh, hârtie, încă nu putem să-l uh, acceptăm, însă poate că găsim o formulare pe care să o discutăm dacă aceste cifre uh, care sunt prevăzute aici ar fi prevăzute ca fiind uh, neobligatorii. Asta este uh, în ceea ce vreau să, vreau să spun referitor la acest subiect, ca să, fie mai, să fim mai coerenți. Cred că ar fi Uh, greșit să mergem cu un mare lan și să scriem o cifră, pur și simplu, pentru 2020-2025. Știu că unii dintre colegi vor asta, însă lucrurile trebuie să fie fezabile, să poată fi calculate. De aceea eu aș prefera un, o cifră orientativă, ca să știm cam încotro ne îndreptăm. Aș saluta o astfel de variantă, dar astfel, asta vom mai vedea. Apoi, compromisul 3 îl sprijinim, l-am sprijinit cu plăcere dacă după cei 2,5 grame am putea uh, adăuga pe an. Compromisul 4 cu uh, ciclul de testare îl acceptăm și compromisul 5 referitor la ciclul de viață îl acceptăm și pe acesta. Același lucru este valabil și pentru autoutilitare. Toate aceste lucruri, nu mai trebuie să repet. Știm cât de cât despre ce este vorba aici. Cam la asta mă voi rezuma. Astăzi, venind uh, din circumscripția mea spre Bruxelles, am ascultat un reportaj referitor la un nou studiu care ne-a spus că materiile prime, carburanții în, uh, auto, la, pe care avem la dispoziție nu sunt atât de mulți uh, precum uh, am vrea, de aceea trebuie să facem economii, pentru că avem nevoie de acești carburanți nu numai pentru noi, ci și pentru copiii și nepoții noștri. Cred că, în principiu, suntem pe calea cea bună, trebuie să fim curajoși, numai când uh, facem legislație curajoasă, putem avea putem obține o industrie auto mai performantă. Și eu la asta visez. Mulțumesc, doamna Bilbao, numele ALDE. Mulțumesc. Gesine Meissner este responsabilă de la ALDE. Însă dumnei nu a putut să ajungă și de aceea m-a rugat să vă transmit punctul dumnei de vedere. În ceea ce privește discrepanțele între omologări și situația dioxidului de carbon, emisiile sunt diferite de valorile înscrise atunci când se cumpără o mașină. La testare, de exemplu, există mai multe posibilități uh, tehnice și de fiecare dată industria auto indică opțiunea cea mai favorabilă pentru a obține cât mai puține emisii. În al doilea rând, obiectivele 2020. Doamna Meissner înțelege că raportoarea propune niște obiective între 65 grame și 75 de grame de oxid de carbon pentru autovehicule și 100 și 115 pentru autovehicule ușoare. Vehicule ușoare. În 2014 trebuie propuse aceste obiective. Doamna Meissner spune că nu are cum de acord să fie de acord cu obiectivele pentru perioada după 2020, deoarece se propun uh, cantități concrete pentru 2015. Nici măcar uh, o furcă nu ar fi acceptabilă pentru dumnea ei, deoarece trebuie definite modalitățile de a atinge obiectivele 2020. Pentru 2015, obiectivul ar trebui discutat ulterior într-o propunere legislativă. În ceea ce privește obiectivele pentru perioadele după 2015, compromisul de la ITRA ar trebui să fie punctul de referință, deoarece a primit sprijin majoritar la vot. Și acum, în ceea ce privește supercreditele. Ca și în cazul anterior, vrea să propună compromisul la care s-a ajuns la ITRE săptămâna trecută cu o schemă la care s-a lansat în 2016, limita de 2,5 grame fiind odată la 2 ani. Mulțumesc! Mr. Taylor, the Green. Mulțumesc, domnul Taylor. Doamna Taylor de la Verzi. Domnul, mă Taylor. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru tot ce a încercat să facă. Reuniunea la raportorul de, de umbră n-a fost neapărat un succes, ci un schimb de opinii și s-a văzut totuși clar că vrem să ajungem să găsim un teren comun. Însă, unele din așa numitele amendamente de compromis pe care a fost inclus și numele meu parțial, au ajuns să aibă un conținut cu totul diferit de ce, am, ce îmi dorisem eu inițial. Deci de aceea aș vrea să se retragă mai degrabă. În aceleași două săptămâni, Volkswagen a lansat o mașină hibrid, motorul de un litru, care emite 24 de grame de dioxid de carbon. Când vedem că industria ne spune că nu poate face mai mult decât 147 grame pentru bițe sau 95 de grame pentru automobile, eu cred că ar trebui să nu le dăm, cu, să nu le dăm crezare așa din prima. Noi suntem autorități uh, de reglementare aici. Noi trebuie să fim cei care stimulăm progresul, nu? Și pentru asta ar trebui să ne luptăm. Noi ar trebui să stabilim aici agenda și nu alții. Nu ar trebui să oglindim doar estimările cele mai conservatoare în legătură cu ce e posibil în industria auto. Să nu uităm, dragi colegi, că producătorii auto fac venituri record acum. Și faptul că ei tot spun că nu pot să reducă emisiile, mi se pare complet fals. Da, trebuie să o sprijinim pe doamna raportor atunci când putem, însă eu vom retrage numele de pe așa numitele amendamente de compromis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Taylor. Sper că veți primi și cafea la un moment dat. ar putea să meargă cafeaua la domnul Taylor în loc să meargă dumnealui după cafea. Doamna Rosbach de la ECR. Eu voi încerca să fiu foarte subcintă. ECR-ul e de acord cu ce a spus raportarea. Țintele sunt ambițioase, însă fezabile pentru industrie, nu? Așa cum ne, ne s-a indicat recent. Aceste emisii ar trebui să fie reduse până în 2020. Dacă, stabili, dacă vrem să stabilim uh, obiective pentru 2025 sau mai încolo, ar trebui să o facem uh, mai târziu. În ceea ce privește ciclurile de testare, da, să le salutăm deoarece vor reduce diferența între estimările teoretice și consumul real. Sistemul de supercredite. Credem că e nevoie de o perioadă mentară uh, națională. E atât. Atât vreau să vă spun deocamdată. Domnul cei de la GUE. Vă mulțumesc. Eu cred că reducerile de emisii de dioxid de carbon sunt importante, însă trebuie să se desfășoare, trebuie să aibă loc în urma îmbunătățirii unor uh, condiții ușor de modificat, așa cum se arată în raport. În raport sunt menționați parametri tehnici, cum ar fi pneurile și stilul de condus, deoarece emisiile pot fi reduse cu 20% uh, doar printr-un condus uh, regulat, deci fără să accelerezi și să tot frânezi. În ceea ce privește obiectivele, eu cred că depind mult de condițiile tehnice ale autovehiculului respectiv. Unele mașini, în unele țări, de exemplu în Franța sau în alte țări, o situație, sunt într-o situație atât de proastă încât uh, ne gândim că, practic, uh, s-ar putea strica în orice clipă. Da, noi vrem să creăm reguli, să stabilim niște niveluri limită la 95 de grame sau la 75 de grame, însă de fiecare dată, în realitate, condițiile tehnice ale autoturismului respectiv vor impune limitări. Sunt importante de asemenea și reviziile tehnice, importantă și munca poliției. Doar așa putem avea schimbări. Autoturismele, autoturi, autoturismele hibride sunt o cale de a reduce emisiile. O altă modalitate ar fi uh, autoturismele electrice, însă aici, bineînțeles, exigențele sunt mult mai mari. E mult mai dificil. Și o a treia modalitate posibilă, mașinile pe hidrogen. E un domeniu în care trebuie investit foarte mult și nu cred că se va face asta în viitorul apropiat. Să cine știe, în cadrul celui de-a șaptelea program cadru poate se va face și așa ceva. Sunt de acord, e un raport foarte important. Vorbim de emisiile de dioxid de carbon la autovehicule ușoare. Însă deocamdată vă spun, noi nu am soluționat nici problema condițiilor de muncă pentru șoferii profesioniști. E o altă lacună din legislația noastră, însă nu astăzi discutăm despre asta, ci mai târziu. Deci sprijin raportul, însă eu aș fi foarte precaut în ceea ce privește adoptarea compromisurilor, așa cum spunea și colegul nostru, deoarece unele sunt așa numite compromisuri, cum explica domnul Taylor. Mulțumesc, domnul Groș. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, raportoarei și raportorilor din umbră. Acest uh, subiect uh, nu este de competența uh, pe fond a comisiei noastre, cu toate că ne ocupăm de acest subiect în contextul mai larg al politicii de transport. Emisiile de CO2 sunt un accent, sunt un centru de greutate pentru noi, însă căile pentru atingerea reducerilor sunt văzute în mod diferit. Am văzut în trecut că dacă ne bazăm numai pe buna voință, nu atingem uh, țintele. Deci cred că trebuie să facem, să elaborăm reglementări clare. Pentru mulți colegi uh, există problema, ca și pentru mine, că informațiile sunt foarte contradictorii. Unii spun că uh, Uh, cerințele tehnice sunt uh, imposibil de realizat, alții spun că pot chiar fi depășite. Noi la PP suntem pe aceeași linie, cum tocmai a explicat și Carl Hans, uh, pe, cu, tocmai, cum, tocmai, tocmai a explicat Carl Hans Florence. Noi punem accentul și este important pentru noi ca consumatorii să fie uh, corect informați și a, trebuie ca acest lucru să fie asigurat. Ceea ce se întâmplă astăzi nu pare să corespundă acestui lucru, deci este sarcina noastră să îi informăm pe, uh, pe consumatori. În ceea ce privește supercreditele, știți uh, care este situația. Eu vin dintr-o țară care, din cauza austerității, a mai eliminat unele Uh, stimulente. Eu sunt de părere că atunci când uh, se fac eforturi într-un anumit domeniu, ele trebuie să fie sprijinite pe termen lung, pentru că stimulentele sunt mult mai bune decât sancțiunile pe termen lung. Apoi, în ceea ce privește ce se întâmplă după 2020, uh, suntem, părerile sunt împărți, împărțite. Unii spun că ar trebui să prevedem cifre, alții spun că uh, în 2016 ar trebui să prevedem niște cifre. Eu ceea ce aș vrea ca Parlamentul să spună și ceea ce spunem noi ca PPE uh, este că industria trebuie să știe că eforturile trebuie să continue și după 2020, fie că dăm unele cifre concrete sau nu. Și nu în ultimul rând, trăim în țară, Franța, Belgia, Germania și așa mai departe, în care industria auto joacă un rol important și din punct de vedere economic. Și eu sper că ce, ce că obligațiile pe care le impunem să fie în echilibru și în armonie cu economia, cu locurile de muncă. Și în același timp să transmitem un mesaj că nu numai transportul, ci și alte domenii au nevoie de ținte obligatorii și astfel am putea să economisim mult mai mult uh, CO2. N-am da, să vă dau prea multe exemple, dar aș vrea să vă spun că dacă vrem să atingem ceea ce am menționat aici, și dacă încercăm să facem asta, Uniunea Europeană va fi într-o situație mai bună decât până acum. Noi suntem dispuși să facem unele compromisuri, Uh, compromise pe care raportorul nostru din umbră le-a prezentat deja uh, și dorim, într-adevăr, o poziție puternică a comisiei noastre. Domnul Alcadraui. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, ik hoor heel graag uh, mijn collega... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-i mulțumesc colegii mele pentru tot ce a făcut, acest raport privind emisiile de oxid de carbon. Uh, Trebuie să fim pragmatici și colega noastră, raportoarea Eider, are o abordare pe care o sprijinim. E un subiect foarte complex, e drept și eu sper că aici, în Comisia de Transporturi, să putem transmite un semnal care să fie susținut de o majoritate clară. La Itrașa s-a întâmplat. Au avut o majoritate amplă. Acum, ciclurile de testare trebuie adaptate mai bine, trebuie să fie în conformitate cu uh, circumstanțele reale la care se poate aștepta un consumator real zi de zi. În ceea ce privește procedura nouă, trebuie să așteptăm până se va încheia procedura sau nu putem oare să dăm niște indicații ei? industriei auto pentru a vedea cam ce trebuie să facă pe termen lung. Până acum propunerea e destul de bună. Deci noi nu propunem niște parametri concreți, ci uh, o anumită... Noi îl oferim totuși o anumită marjă de manevră. Știm că e nevoie de flexibilitate atunci când e vorba de autovehicule și nu vrem ca industria să dea greș în ceea ce privește îndeplinirea acestor obiective. Poate că dacă stabilim niște termene prea strânse, industria nu se va putea adopta și de aceea spun că propunerea colegei noastre trebuie studiată în profunzime. Deci vă rog să ajungem, să încercăm să ajungem la un compromis totuși. Noi, socialiștii, o sprijinim pe raportarea noastră și sperăm ca mâine să reunim o majoritate cât mai amplă. Eu înțeleg că nu toată lumea e de acord, unii de la BP, Verzi, Nicei, Guenice, nu sunt de acord cu toți, însă eu cred că am putea transmite un semnal clar din partea comisiei noastre. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută. Dumnea ei e la bugete, membră, și știe că de fiecare dată rapoartele cu cifre sunt puțin complicate. Deși suntem de acord în legătură cu obiectivele generale, când începem să cântărim fiecare gram, lună sau an, lucrurile se complică. Eu sunt de acord cu părerea exprimată de domnul Groș, coordonatorul PP. Trebuie găsit un echilibru între diferitele probleme. Două puncte vreau să subliniez repede. Data 31 decembrie 2014 pentru efectuarea studiilor și pentru stabilirea obiectivelor specifice ulterioare. Nu e realist. E imposibil ca până la sfârșitul anului viitor Comisia să dispună și de elemente și să facă și studiile pentru a stabili obiectivele de după 2020. Eu cred că e nevoie de mai mult timp, deoarece e imposibil și cel de-al doilea comentariu. E un paradox. Între cei care vor să reducă obiectivele clare, deși care au o mare sensibilitate ecologică, însă în același timp industria nu e încurajată să facă eforturi. De aceea, acele supercredite ar trebui crescute și nu scăzute dacă vrem să avem automobile electrice, pe hidrogen sau cu baterii. Deci dacă vrem să limităm la 20.000 sau prime de 1,3, deci dacă avem așa ceva, industria nu va fi deloc stimulată. Deci nu avem cum aici să insistăm atât de mult pe de o parte și pe de altă parte să le tem craca sub picioare. Deci nu. Deci ori îi stimulăm de adevărat, ori nu mai facem nimic. Deci aceste credite suplimentare trebuie adaptate. Cifra de 20.000 de vehicule e ridicolă. Dacă vrem să apărăm mașina electrică, trebuie să apărăm ideea supercreditelor. Asta e tot ce vrem să spun. Thank you very much. Before I bring in the... Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul reprezentantului Comisiei, salut o delegație de la Fundația Friedrich Hebert din Germania, care este astăzi aici. Sper să aveți o vizită interesantă. Doamna Golobievska de la Comisie. Uh, I will quickly... Mulțumesc. Dacă îmi dați voi, răspund rapid uh, celor trei puncte rapide discutate aici. Ce se întâmplă după 2020, uh, revizuirea și supercreditele începând cu ce se întâmplă după 2020. E corect că industria trebuie să uh, se confrunte cu o anumită incertitudine, deci noi vrem să acționăm cât mai rapid posibil. Noi propunem 2014, unele studii sunt deja în pregătire, altele sunt planificate să demareze, deci uh, e fezabil. E bine să reamintim uh, beneficiile siguranței pentru industrie, incluziunea țintelor de 95 de grame pentru autovehicule de pasageri, de către pasageri, a dat o reducere de 3% pe an și vedem rezultatele azi în ce privește ciclurile. Comisia e de acord, consumatorii au nevoie de informații mai clare, procedura e prevăzut uh, să înceapă în 2014 și pe deplin aplicabil în 2017 pentru raportare mai corectă a emisiilor. Nu trebuie întârzia procesul. Parlamentul European și actorii implicați au cerut acest lucru. Deci aș, ăsta este punctul nou, nou, nostru de vedere. Trebuie să acționăm cât mai curând posibil și în ce privește apoi supercreditele. creditele Există o dificultate, într-adevăr, de a găsi un stimulent pentru introducerea acestor noi vehicule și, odată cu păstrarea obiectivelor, supercreditele sunt o propunere care nu includ date de eliminare treptată, praguri și nici uh, o, o utilizare pe termen scurt, o stocare pe termen scurt acestor credite pentru a le utiliza pe termen lung. Ne-am explicat uh, în uh, documentul neoficial al Comisiei pe această temă, cum vedem noi lucrurile și sperăm că acesta va constitui un temei pentru discuția noastră. Mulțumesc! Rapuce. Mulțumesc și acum uh, raportoarea. Sí, muchas gracias. Bueno, como... Mulțumesc. Cum spuneam la început, părerile sunt foarte divergente. Și s-a văzut încă o dată. Practic, fiecare membru are o părere diferită de cea a celorlalți. Supercreditele sunt o temă obiect foarte dezbătută, ce se va întâmpla după 2020, precum și omologarea emisiilor. Și concordanța cu realitatea. Eu nu am spus despre asta la început, deoarece unele din amendamente și un amendament de compromis se referă la acest aspect. În ceea ce privește obiectivele de după 2025, ambele poziții pot fi apărate. Și sunt logice parțial. De la început, în avizul prezentat eu, printr-un amendament, am încercat să prezint o propunere centrală. E drept că nu se știe cum vor evolua noile tehnologii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și știu că se lucrează acum asupra unui nou uh, ciclu de testare, însă dacă nu începem să ne ocupăm de noile obiective pentru 2025, s-ar putea să avem o întârziere fatală. Industria auto ne-a spus nouă tuturor că are nevoie de cel puțin 7 ani pentru mașini și cel puțin 10 ani pentru vehicule comerciale. Deci dacă amânăm prea mult acest obiectiv, industria auto ne va spune pe bună dreptate că n-au cum să pună în aplicare la timp noile proceduri pentru atingerea acestor obiective. Eu înțeleg că nu avem cum să propunem o cifră concretă și de aia eu propuneam un evantai cumva de valori. În mod previzibil, obiectivul uh, pentru 2025 va fi undeva între 65 și 75 de grame. de aceea e important ca noi, Parlamentul, să ne dăm întâi un angajament față de reducere, dar trebuie să arătăm și drumul pe care trebuie să urmeze industria auto. Domnul Florenț a făcut o propunere pe care o vom analiza cu celelalte grupuri azi după amiază. O propunere posibilă, deci obiectivul e să trasăm o direcție până la urmă, nu? Dacă vom putea avea un acord, spunând că un, e un obiectiv deschis, cu cifre neobligatorii, eu cred că ar fi un pas important înainte. Problema e că dacă toți ne vom mai ține pe pozițiile de la început și înțeleg că sunt poziții de grup, nu vom obține nimic. Trebuie să facem eforturi să găsim ceva, un punct în comun. Deci e mult mai bine să găsim un punct în comun decât să nu ajungem la ce înțelegere și să rămânem cu propunerea comisiei. Și același lucru e valabil și pentru supercredite. Da, e bine să premiem industria, să o ajutăm pentru faptul că își continuă cercetările și pentru că vinde în continuare vehicule hibride sau electrice. Și de aceea cred că cu privire la supercredite se poate găsi un acord am putea spune că pragul să fie de 2,5 grame anual. E un element asupra căruia putem fi de acord. Iar data de începere și de sfârșire a supercreditelor poate fi, poate stabilită în după amiaza asta în urma discuțiilor. Acum, pentru domnul Taylor, referitor la amendamentele de compromis și faptul că amendamentele sale sunt incluse în amendamente de compromis, deși nu se oglindesc. Uh, eu cred că percepeți lucrurile greșit, domnule Taylor. Amendamentele pe care le-am pus eu sub amendamente de compromis nu arată că totul apare în amendamentul de compromis. Se face trimitere la ceea în aliniatul respectiv. S-au inclus uh, unele propuneri ale verzilor, nu peste tot, însă am făcut asta pentru a ști la ce parte a raportului se referă amendamentele de compromis. Domnule Eric, la început v-am spus, referitor la acea dată 31 decembrie 2014, într-un amendament de compromis am amânat data până 2015. Comisia spune că e fezabil, însă nu ni se părea că era o dată prea strânsă, era prea aproape de data actuală deci am amânat până 2015. Mai sunt propuneri 2017-2018, însă, cum spuneam la început, cred că ar fi prea târziu. 2018 pentru industrie, cel puțin deoarece ei trebuie să uh, îndeplinească aceste obiective. În orice caz, vă mai spun încă o dată că eu sunt dispusă să continuăm negocierile cu toate grupurile pentru a găsi un acord definitiv pentru votul de mâine, pentru a arăta clar care este poziția noastră. Thank you very much, Mr. Trubel. Can I remind... Mulțumesc. Vă reamintesc că se va vota mâine și pentru informarea dumneavoastră, votul la Envy în legătură cu elementele mașinilor pe 24-25 aprilie și apoi uh, în uh, 6 mai se va vota în legătură cu camionetele. Acum trecem la strategie pentru tehnologiile de transport pentru viitoare mobilitate durabilă. Raportor domnul Kramer, Michael, ai cuvântul. Oh. Questo, micro. Thanks a lot. Ja, ich, uh, äh, das ist ein Entwurf der Kommission. Da. Este o propunere a Comisiei la care reacționăm. Este vorba de comunicarea Comisiei intitulată Cercetarea și inovarea pentru mobilitatea europeană a viitorului, elaborarea unei strategii europene privind tehnologiile de transport. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. A fost o foarte bună cooperare, un bun schimb de opinii. Unele dintre argumente le-am preluat astfel încât să avem o bază cât mai largă asupra căreia să putem lucra. Am împărțit raportul pe trei secțiuni. În primul rând, principiile generale, măsurile cu caracter general și măsurile specifice. Uh, propunerea comisiei, comunicarea comisiei este uh, bună, dar noi știm că mai binele uh, este dușmanul binelui, dar noi totuși vom încerca uh, să uh, obținem ceva mai bun și vom vedea ce obținem. În primul rând, uh, principiile generale când este vorba de evaluare, să, să analizăm uh, ciclul de viață. De exemplu, la, automo- la automobilele electrice știm, bineînțeles, că dacă o mașină electrică este pe șosea, nu are emisii, dar nu știm dacă ciclul de viață este uh, mai ecologic decât la autoturismele obișnuite. Până acum nu este cazul. Deci și uh, în viitor rămâne de văzut, dar trebuie să păstrăm această imagine de ansamblu. Apoi, neutralitatea tehnologică. Nu trebuie să uh, ne, să ne cramponăm de la bun început pe o tehnologie. Dacă am ști totul de la bun început, ne-ar mai trebui să avem uh, uh, cercetare și inovație. Și de asemenea, ce este important, nu vrem numai să ne asigurăm că marile companii pot să își desfășoare activitățile, ci și IMM-urile. Asta este util Uh, nu numai pentru economie, ci și pentru faptul că inovația vine de multe ori de la IMM-uri. Uh, primele panouri solare și primele eoliene au fost uh, persoane care lucrau la TÜV în Germania și le-au au făcut aceste panouri și aceste eoliene la ei acasă, în, în garaj și toată lumea râdea de ei. 30 de ani mai târziu, știți cum stau lucrurile. Un alt lucru, al, doua, al doilea bloc tematic, principiile generale. Toate inovațiile sunt importante, dar nu numai tehnica ne va ajuta să uh, avem o bună mobilitate în viitor. Avem nevoie și de o schimbare de comportament și fiecare persoană trebuie să contribuie aici. Uh, fiecare trebuie să se întrebe ce fel de mijloace de transport uh, utilizează și așa mai departe. De asemenea, trebuie să uh, avem o abordare din poartă în poartă și nu uh, de la gară la gară. Uh, el, elvețienii fac, uh, fac lucrurile bine aici. Uh, în Germania nici măcar nu se pune problema să te gândești cât timp îi ia cuiva de la ușa casei sale până la uh, destinație. Trebuie să ne gândim la întreg lanțul și, măsuri, uh, și condițiile de lucru sunt foarte importante. Uh, salariul minim uh, este foarte important. În 20 de state membre există un salariu minim. Eu vin dintr-o țară în care nu există încă, dar eu sper că măcar după alegeri cifra statelor membre să crească. Apoi, utilizarea vântului, a soarelui și așa mai departe. Când au crescut prețurile și Um, vasele pe mare um, au, au mers cu o viteză mai mică uh, pentru a economisi uh, costuri uh, și carburanți S-au făcut experiențe inclusiv cu uh, pântă, deci cu veliere, pentru a vedea uh, dacă nu poate fi uh, economisit carburant. Iar apoi punctul 3, măsurile uh, specifice, uh, mersul pe bicicletă și mersul pe jos. Și nu mă refer la bicicletă numai pentru că îmi place mie să merg cu ea, ci îl citesc pe acest uh, ministru al transporturilor uh, din Germania, care este foarte, foarte conservator, uh, și care a dat o cifră conform căreia 90% din uh, distanțele străbătute în uh, orașele din Germania sunt mai scurte de 6 km. Uh, și acest lucru, aceste distanțe pot fi, pot fi acoperite, pot fi parcurse pe bicicletă sau pe jos. Și am văzut în Copenhaga ce fel de exemple minunate. Uh, Copenhaga, Amsterdam, uh, în Amsterdam 31% din toate drumurile parcurse sunt cu bicicleta. În Parlamentul European, cred că suntem singurul uh, parlament care are o gară pe teritoriul său. Avem și aici o centrală de mobilitate în care spunem oamenilor ce pot să ia. Uh, și dacă mai avea și legătura directă către aeroport, planificată de ani, de zile, tunelul este gata, doar că nu sunt uh, trenuri care să meargă prin el, e bine, am putea să uh, ajungem, dacă odată am avea această uh, legătură, am putea să ajungem de trei ori mai repede la aeroport de, uh, decât cu uh, mașină. Uh, apoi, în ceea ce privește uh, viteza. În, în zonele de, cu restricții de viteză de 30% um, și de ani de zile solicităm introducerea de unei restricții de viteză de 30% în orașe, numărul uh, accidentelor scade și um, consumul de carburanți este foarte scăzut. Aș dori să mulțumesc raportorilor uh, din umbră pentru că mult, au contribuit mult la acest raport. Uh, sistemele de, uh, de bilete, uh, IMM-urile și așa mai departe, toate acestea au venit din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumim, domnule Kramer, domnul Bach, în numele PPE. Mulțumesc. În numele domnului Pircăr aș dori să uh, vă prezint poziția lui, pentru că dumnealui nu poate fi prezent astăzi. Mai curat, mai sigur și mai eficient. Acestea sunt cuvintele cheie din Cartea Albă referitoare la transport. Având în vedere schimbările, schimba, schimbările climatice uh, și numărul din ce în ce mai mare a ambuteiajelor, uh, Uh, trebuie luate măsuri. În același timp, uh, consecințele asupra mediului trebuie să fie luate în considerare, însă toate acestea luând în considerare și economia. Inovațiile care respectă resursele joacă un rol foarte important în domeniul transporturilor. O strategie europeană pentru tehnologii de transport trebuie să ia în considerare solicitările, cerințele din Cartea Albă un sistem de transport integrat și intermodal uh, trebuie să fie uh, creat pentru persoane cât și pentru mărfuri. În primul rând, uh, soluții în ceea ce privește mobilitatea urbană. 80% dintre europeni vor trăi în viitor în orașe și Europa se află în fața unor mari provocări. Noile tehnologii trebuie să joace un rol foarte important aici. Apoi, emisiile de zgomot, când este vorba de noile de, de elaborare de noi uh, tehnologii, e bine, acestea trebuie să joace un rol foarte important pentru că acestea creează acceptare în rândul cetățenilor. Cercetarea este în urmă în acest domeniu. Apoi, sistemele de propulsare alternative și uh, sistemele de comunicare inteligente uh, trebuie să fie baza unor uh, vehicule noi și optimizate importantă este și ușurința utilizării și eficiența economică a acestor sisteme. Un sistem de parcări eficient poate să fie un avantaj foarte mare pentru întreprinderi. Camioanele, de exemplu, mă scuzați, uh, căutarea îndelungată a unui loc de parcare într-un oraș trebuie să aparțină trecutului. Trebuie ca noi uh, sisteme inteligente de mobilitate să fie incluse, uh, de asemenea lanțuri logistice inteligente trebuie să fie create, trebuie să se găsească noi abordări și în domeniul transportului de marfuri. Un al șaptelea punct ar fi uh, așa numitele lock-in, um, blocajele tehnologice, tehnologiile care sunt um, adoptate și care nu mai lasă loc unor noi tehnologii. Acestea trebuie să fie evitate. De asemenea, neutralitatea tehnologică trebuie să fie un principiu de bază fără a crea obstacole pentru piața unică. Și un ultim punct, rezultatele cercetării în domeniul transportului trebuie să fie utilizate mai bine și introducerea pe piață uh, a unor noi soluții trebuie să fie sprijinită. Câteva puncte importante, pozitive, în ceea ce privește neutralitatea tehnologică, apoi o mai bună sprijinire a IMM-urilor și apoi o mai bună um, organizare a sistemelor de informare și plată. Și, bineînțeles, domnul Pircăr mulțumește raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnul Alcadraui de la SND. Dank u wel, voorzitter, en eh, dank eh, eerste instantie aan de rapporteur voor het... Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorului pentru document și prezint și o scuză din partea colegului Liberațchi care mm, urmărește lucrările din partea grupului nostru și vreau să spun că în linii mari ne putem asocia proiectului prezentat de colegul Kramer, care pune accentul pe promovarea IMM-urilor, soluții transfrontaliere, interconectare, apoi eh, intermodalitate, interconexiuni, poate că <laughs> Poate că am mai putea adăuga ceva pe aici, pe acolo. Colegul nostru Liberanski susține de asemenea uh, că am putea să subliniem uh, chestiunea emisiilor polorifonice în ce privește căile ferate, noi avem uh, anumite obiective și dorim să fim mai activi pentru a dezvolta teste uh, cu o mai mare fiabilitate pentru o dezvoltare durabilă și insistăm asupra rolului sistemului european de navigație prin satelit. Uh, în nume personal, acum aș spune că ar trebui să vedem cum punem accentul și pe îmbunătățirea confortului pasagerilor prin noi uh, tehnologii, cercetare, dezvoltare. Mă gândesc, uh, de exemplu, la date cu caracter public la care să aibă acces IMM-urile pentru a dezvolta o serie întreagă de aplicații pentru o mai bună informare în timp real sau eh, prin care să faciliteze deplasările de la un punct la altul eh, în mod mai rapid. De exemplu, spre destinații turistice, restaurante, muzee și așa mai departe. Cred de asemenea că trebuie să încercăm să vedem ce se întâmplă cu emisiile de dioxid de carbon Aici trebuie să existe o mai mare conștientizare din partea cetățenilor uh, care să fie încurajați să utilizeze modul de transport cel mai durabil și mai eficient. Cred că de asemenea trebuie să punem accentul pe o mobilitate urbană mai performantă. Vă spun cu titlul personal că sunt de, sen- uh, sunt de acord cu raportorul care spune că în uh, marea majoritate a cazurilor se poate evita utilizarea unor modul de transport uh, poluante în oraș, când mergem cu autovehiculul personal, de exemplu, foarte greu se găsește un loc de parcare, deci dacă ar fi uh, tot mai bine organizat, am putea evita să utilizăm uh, mașinile proprii în oraș. La fel și pentru piesele de schimb, trebuie să punem accentul pe schimbul de uh, bune informații și așa mai departe și în concluzie cred că avem uh, prin acest document un temei foarte bun pentru dezbaterea viitoare și vom putea uh, prezenta sigur amendamente la timpul potrivit. Mulțumesc, doamna Bilbao! gracias, Mulțumesc! Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute. Ne-am dat seama că au fost incluse idei care au apărut la prima dezbatere. Există multe aspecte cu care sunt de acord. Însă, în ceea ce pește principiile generale, mi-aș fi dorit să se spună că prin această abordare vrem să construim un sistem european de transporturi viabil și competitiv. E important ca în principiile generale să stabilim obiectivele pe care ne le dorim noi, Parlamentul. Și toate acestea bazate pe inovare, cercetare și coordonarea cu diferiții agenți pentru a putea, într-adevăr, să mizăm pe un transport curat, viabil din punct de vedere al mediului înconjurător și care să genereze noi locuri de muncă. Asta deoarece am paria pe IMM-uri, dar și pe companiile de inovare socială, care acum, pe vreme de criză, pot propune noi modele economice. Mi-aș fi dorit să se facă trimitere la industria manufacturieră, deoarece în acest rol de coordonare, dacă vrem uh, să fim viabili și competitivi, nu avem cum să nu menționăm industria manufacturieră, care e atât de importantă acum și sper că și pe viitor. IMM-urile trebuie ajutate prin finanțare, trebuie redusă birocrația. Și suntem de acord cu trei lucruri necesare. Interconexiunea, interoperabilitatea și intermodalitatea. Acestea împreună cu cercetarea și inovarea ne vor permite să avem un transport european mai eficace, mai integrat și cu un randament mai mare în ceea ce privește fiecare euro investit în statele membre și uh, din fondurile europene. Vom prezenta o serie din amendamente, ținând cont de toate acestea, însă vreau să vă spun că în ceea ce privește zgomotul, poluarea fonică, într-adevăr avem nevoie de un transport care să fie mai silențios, însă în același timp trebuie să spunem că rapoartele pe care le-am avut anterior de exemplu, de la Asociația Nevăzătorilor din Spania, ne-au spus că zgomotul nu trebuie eliminat cu totul din perspectiva nevăzătorilor, deoarece ei se orientează datorită zgomotelor pe care le percep. Și în ceea ce privește eliminarea nivelor de zgomot, eu cred că încă mai avem uh, multe dezbateri înainte și eu cred că prin aceste principii generale, prin intermediul acestor principii generale, vom putea uh, face un raport care să aibă ca obiectiv asigurarea unei poziții de lider la nivel mondial în domeniul transporturilor. Mulțumim, doamna Rosbach. Thank you, Chair. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc în numele domnului Sil, care zile, de fapt care se scuză că nu poate fi astăzi aici, el se ocupă de cercetare, inovare, noi tehnologii multimodalități, intermodalitate, protecția mediului. E important și să îmbunătățim uh, nivelul de conștientizare în rândurile oamenilor, un multimodel, conectare. Dar oamenii trebuie să cunoască toate acestea, că dacă nu, nu își pot uh, schimba punctul de vedere. Domnul Zile susține neutralitatea tehnologică în ce privește tehnologiile alternative. Uh, și e de acord cu raportorul că trebuie susținute IMM-urile și să li se faciliteze accesul la fonduri europene și să li se reducă povara administrativă. Și domnul Zile mai este de acord că informarea integrată și niște programe de cumpărare a biletelor pe internet trebuie susținute. S-a spus deja de multe ori acest lucru în Parlament. Câteodată e vorba de lipsa de planificare și atunci oamenii pur și simplu din acest motiv nu folosesc transportul public, dar asta și din cauza că unele moduri de transport nu sunt interconectate. Domnul Zile îi mulțumesc domnului Kramer și așteaptă cu interes să discute toate aceste probleme cu uh, raportorul și raportorii din umbră în viitorul uh, cel mai apropiat. Mulțumesc. Președintele, da, mulțumim. În... Și acum domnul Kohlicek. Mulțumesc. Da, poate să mai pot adăuga câteva puncte la acest raport, dar e vorba de mici chestiuni de amănunt. Poate că autorul nu s-a gândit chiar la toate aspectele. Eu aș dori să-l invit în orașul meu să mergem împreună cu bicicleta Uh, bine, orașul meu prezintă un relief foarte denivelat, dar oricum se poate uh, circula cu bicicleta. La secțiunea numărul 9, condiții sociale ale lucrătorilor, eu aș uh, adăuga ceva acolo. Bun, deja am menționat acest aspect uh, și în ce privește uh, vehiculele comerciale ușoare, deci cu camionetele. Acum în ce privește limitarea de viteză, Aceasta poate avea un impact pozitiv în legătură cu reducerea numărului de accidente, dar, dar în unele cazuri, dacă eu conduc cu o viteză prea mică, devine un obstacol pentru alții. E important ca uh, cel care conduce uh, autovehiculul să uh, fie mm, cât mai bine pregătit. Deci e importantă și formarea. Uh, Că, poate că cineva care <laughs> Bun, și-a luat permisul de conducere la 18 ani, cum e cazul meu, că se vede că nu mai am 18 ani. Nu spun că în fiecare uh, săptămână să merg la cursuri de uh, condus, dar oricum e importantă uh, și uh, reluarea acestor uh, uh, cunoștințe, revizuirea lor. Transportul public e foarte important pentru orașele mari, și ar trebui să fie așa cum se întâmplă, de exemplu, pentru ambulanțe la Praga să fie culoare speciale pentru eh, mijloacele publice de transport. Reducerea polorii fonice a fost menționată, ceea ce nu se menționează, însă e posibilitatea de a recicla modul de transport. Uh, Aș uh, dori să vedem ce se întâmplă cu reciclarea materialelor din care sunt construite autovehiculele, ce se întâmplă cu materialele uh, din care sunt construite vehicule pentru transport, de exemplu vasele, vapoarele de, largi, de mari dimensiuni. De multe ori noi am menționat că vapoarele sunt exportate în țările în curs de dezvoltare unde e făcută treaba murdară și noi nu dorim să dezvoltăm uh, mijloace de a, ne, de a rezolva această problemă noi înșine. Uh, Uh, apoi la 19 uh, se face apel la comisie să reducă emisiile din uh, traficul aerian. Aici, bun, eu nu consider că aici e o problemă ce ține doar de traficul aerian. De fapt, majoritatea emisiilor sunt cauzate de combustie, de procesele de combustie. E vorba aici de noxe, desigur. Și Eh, noi vorbim de reducerea eh, emisiilor de dioxid de carbon, dar eh, reducerea noxelor e și ea foarte importantă pe rutele de transport. Și trebuie să includem în raport și acest lucru. Bun, eu cred cu toate acestea că raportul este foarte bine structurat. E important ca IMM-urile să aibă acces la cercetare și dezvoltare. Noi nu trebuie să dăm deoparte niciuna din ideile promițătoare care au fost menționate aici. După cum uh, s-a spus, noi nu avem o perspectivă de, uh, pe termen lung, dar o căutăm și trebuie să o găsim. Mulțumesc. Mulțumesc și acum reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei eh, și raportului domnului Kramer și raportul din umbră. Cred că, eh, ascultând ce se spune aici și citind raportul, am spune că avem patru mesaje importante pe care le-am am dorit să le transmitem, sau, eh, mă rog, care de asemenea vedem că se oglindesc și în cele spuse dumneavoastră. În primul rând, importanța cercetării și dezvoltării pentru sectorul de transport, uh, nu doar în ce privește competitivitatea Europei și pentru lucruri, locuri de muncă, transportul încă e una, unul din domeniile importante pentru inovare în care Europa e lider mondial și trebuie să ne consolidăm poziția. Nu e o surpriză să vedem că Cartea Alba a Transporturilor uh, are așa o componentă importantă de cercetare și dezvoltare și cred că proiectul de raport e foarte explicit în acest domeniu. Uh, Sigur că actualmente cu discuțiile din trialog pe tema bugetului pentru Orizont 2020 și viitorul program pentru cercetarea în transport, nu trebuie să dăm deoparte și să uităm de importanța capitolului de transport într-o perioadă în care unii din colegii dumneavoastră sau chiar unii de aici încearcă să minimalizeze acest aspect. Apoi, uh, Ehm, când citesc raportul, mă pot gândi și la importanța interacțiunii între politici, activitățile politice și inițiativa de cercetare. Și ehm, ne mândrim că în domeniul transportului cercetarea este un instrument important pentru a elabora politici, de exemplu, pentru pilonul tehnologic al cerului unic european cu SESAR, ce facem noi pentru a avea uh, un sector feroviar care să pună mai mult accentul pe tehnologie, de pe de altă parte am promovat și politici pentru a impulsiona inovarea ultima inițiativă pe care v-am pus-o pe masă, energia curată pentru inițiativa de transport, este un, un exemplu cheie. Am luat uh, rezultatele dezvoltării tehnologice, vehicule noi, uh, combustibil alternativ și cu acestea am făcut o propunere de lege pentru ca toate noile forme de mobilitate să uh, intre pe piață. Al treilea aspect important pentru noi recomandarea raportorului să privim tabloul general, deci toate aspectele problemei într-adevăr, nu trebuie să ne concentrăm doar pe vehiculele actuale care să fie mai eficiente energetic, trebuie să vedem și cum se utilizează mai bine aceste vehicule, într-adevăr, sau cum să se utilizeze în mod diferit și cred că raportul pledează pentru uh, punerea sub semnul întrebării în general sistemul de transport așa cum uh, este el cunoscut astăzi și uh, există îndemnuri să vedem cum să integrăm mai bine vehiculele și infrastructura uh, Câteodată avem tendința să disociem aceste aspecte. În raport foarte bine se transmite mesajul de a încerca să cuplăm aceste uh, două elemente. Infrastructura este însoțită de noile tipuri de vehicule, merg mână în mână și asta se vede și în, inițiative cum uh, sunt cele legate de sistemele de transport inteligente sau uh, lanțul logistic. Și, în final, o mai mare integrare între diverse zone ale cercetării. Aici uh, avem un, un exemplu recent ce încercăm noi să facem cu inițiativa orașelor inteligente, unde încercăm să ne bazăm pe sinergiile dintre uh, transport, cercetare, TIC, uh, dar și cercetarea în domeniul energetic. Cel de-al patrulea punct important e că ar trebui să vedem cum să utilizăm cel mai bine toate instrumentele pe care le avem. Și, într-adevăr, în lumea cercetării avem un număr însemnat de uh, instrumente, avem proiecte pe scară largă, parteneriate public-privat, uh, foarte uh, de succes în ultimii ani. Raportul ne atrage atenția și asupra uh, er, uh, cercetărilor socioeconomice foarte important de mobilizat pentru a înțelege mai bine nevoia de a avea noi mijloace de transport și uh, să avem și baze de date importante mm, pe care să ne bazăm uh, politicile. În general, domnule uh, președinte, acest raport în legătură cu comunicarea mm, pe care am făcut-o noi uh, pentru o descriere pe termen lung a, cu agenda de cercetare strategică pentru transport și în, în cursul acestui an vom veni cu pro, proiecte concrete pentru Orizont 2020 pentru următorii șapte ani și acest raport va constitui și el o contribuție importantă la toată această activitate. Mulțumesc! Michael! Mulțumim și acum Michel din nou. Ja, zunest, äh, bedank. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentarii. Aș vrea să răspund numai la unele dintre ele însă trebuie să spun că, bineînțeles, avem o limită de numărul de caractere. Asta înseamnă că n-am putut să includ în acest raport tot ce, am, tot ce aș fi vrut. Există o limită, dar pentru asta există amendamentele și noi vom depune amendamente suplimentare pentru, a, pentru că astfel putem să depășim limita. Domnul Pircăr, care se referă la orașe, da, asta este cea mai mare problemă. 70% din da. emisiile uh, de gaze cu efect de seră, nu numai de CO2, se creează în orașe. Și aici există și cele mai mari uh, posibilități de a găsi soluții. Dacă nu rezolvăm problema în oraș, atunci nicăieri nu vom reuși să o rezolvăm. Pot numai să vă spun că în Berlin de 18 ani nu am modificat tarifele pentru parcări, însă în transportul public uh, prețurile au, s-au dublat. Practic mergem în direcția greșită. Trebuie să fim atenți, uh, prețuri uh, juste și concurență echitabilă. În ceea ce privește tehnologiile de, propuls- de propulsare, este într-adevăr important, dar știm că uh, este unul din cinci uh, dezavantaje ale automobilelor în mașină. Zgomotul uh, este, nu este din cauza um, uh, motorului, ci și din cauza șoselelor. Apoi, um, accidentele, infrastructura și, și nevoia de suprafață. Pe toate acestea, tehnologia de propulsare nu joacă niciun rol. Da, um, trebuie așadar mai degrabă să uh, evităm emisiile și să facem în așa fel încât transportul să fie eficient. Domnului Liberatchi, mulțumesc pentru faptul că a sprijinit uh, uh, dimensiunea socială, ați făcut acest lucru pe scurt, poate că putem uh, face asta chiar mai bine, aștept uh, amendamentele în acest sens. Zgomotul a fost menționat de mai multe ori, uh, mă bucură foarte mult faptul că toată lumea este de acord cu faptul că uh, zgomotul este o problemă, toată lumea a abordat acest subiect, deci sunt convins că vom găsi un foarte bun compromis pe care să-l introducem. Doamna Bilbao este de acord cu multe lucruri, cu un lucru însă nu, și anume competitivitatea uh, și structurile. Bineînțeles că lucrurile se pot face mai bine, Sper să putem găsi amendamente sau amendamente de compromis uh, pentru a prelua acest lucru. Poate uh, cele trei inter, intermodalitate, interoperabilitate și intercomunicare, poate putem introduce asta. Apoi, domnului Colicec, avem aceste biciclete electronice. Uh, trebuie să vă spun că cu aceste biciclete um, dealurile nu mai, sunt, uh, nu mai sunt o problemă. Stimulăm, uh, finanțăm cu miliarde foarte multe lucruri, stim, iar la arată, evoluția este extraordinar, extraordinară în ceea ce privește motoarele electrice. Uh, și aici nu sprijinim. Însă este ceva minunat, vă asigur, uh, și se, după cum spuneam, se descurcă fără bani de la stat. În ceea ce privește educația uh, în trafic, nu este vorba numai de educarea victimelor, ci și de educarea făptașilor, să spunem așa. Și apoi, v-ați referit la reciclare. Am avut timp de două zile târgul de biciclete la Berlin uh, pentru a treia oară și a fost expus, au fost expuse biciclete. Uh, era o persoană care expunea biciclete care, a folos, uh, care au fost construite din uh, piese de uh, autovehicule, de, de mașini uh, care fusese răduse la casat. Iată, minunat, a fost în, inclus întreg uh, ciclul de viață. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru cooperare și pentru contribuții. Bineînțeles, integrarea cercetărilor, foarte important. Nu, nu avem mari uh, diferențe de viziune aici. Cred că putem să avem un raport bun la final. Aș dori la final să mulțumesc Comisiei, Secretariatului pentru Sprijin, uh, echipei mele, uh, dar și raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Kramer. Am să vă amintesc că termenul pentru amendamente amendamentele pe care domnul Kramer le așteaptă cu atâta nerăbdare. Ei bine, termenul este pe, 9 aprilie. Votul în Comisia TRAN va avea loc pe 18 iunie. Deci 9 aprilie termenul pentru amendamente, 18 iunie votul în comisie. Mulțumim! Următorul punct pe ordinea de zi este cooperarea consolidată între Uniunea Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene. Raportor este domnul Kolicek. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că activitatea Eurocontrol este ceva ce cunoaștem cu toții, cel puțin într-o anumită măsură, pentru că cu toții uh, călătorim foarte mult. Uneori Auzim că există prea mult trafic într-o zonă sau alta. Am, ascultat, am auzit de asemenea de proiectul SESAR. Am discutat de asemenea de mai multe ori cu alți colegi referitor la blocuri de uh, trafic aerian. Și de asemenea ce s-a discutat în trecut a fost uh, nevoia de a defini ta, um, sarcinile agențiilor. Gestiunea traficului aerian este un domeniu complex care se dezvoltă rapid și majoritatea statelor membre fac parte din uh, sistemul Eurocontrol, cu excepția Estoniei. De aceea ar fi util să avem un acord care să sprijine, să sublinieze, mă scuzați, care este rolul uh, Eurocontrol ca for tehnic în implementarea Um, cerului unic european, care sunt mecanismele de cooperare și care ar fi, um, și ar, ar fi vorba de asemenea și de definirea competențelor între, EASA, între AESA și Eurocontrol. Există două posibilități în ceea ce privește acest raport. Fie să îl acceptăm, să acceptăm uh, acordul uh, așa cum este el, fie să îl respingem. Și eu cred că trebuie să fim de acord. Vă mulțumim, domnule Kolicek, domnul de grande Pascual în numele PPE. Muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor deputați, domnule raportor Kolicek, mi e ușor să fiu de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră. E drept că rolul Parlamentului în uh, aceste momente procedurale constă în a spune da sau nu. Și cred că raportorul are dreptate atunci când uh, spune că acordul trebuie aprobat. De ce? Din ce motive, domnule președinte? Voi spune asta succint. E vorba de un acord care consolidează co- cooperarea între Eurocontrol și Uniunea Europeană. Sunt materializate, concretizate diferitele etape de control, care din 2003 creează o sinergie sporită între diferitele autorități de control aerian și entitățile din domeniu. Acest acord înființează un comitet mix cu reprezentanți din fiecare parte, care se reunește cel puțin o dată pe an pentru a evalua și analiza obiectivele descrise în acord. În ce constau obiectivele? Pe scurt, uh, să se creeze o rețea europeană de gestionare a traficului european optimă și integrată, cu un nivel mm, ridicat de securitate, de rentabilitate, de capacitate de protecție a mediului și toate acestea pentru pasagerii și cetățenii europeni. De asemenea, se dorește să se dea un imbol necesar pune în aplicare a cerului unic european, inclusiv a SESAR și a altor politice conexe ale Uniunii Europene. Aia sunt de acord cu raportorul și spun că trebuie adoptat acordul. Domnule președinte, trebuie să reunim, să ne reunim eforturile pentru a avea un spațiu european care să funcționeze mai bine și toate eforturile din partea Parlamentului sunt binevenite. Conform prevederilor articolul 81 din regulament, trebuie să ne respectăm rolul și să spunem da acestui acord așa cum ne-a explicat domnul raportor și cum sunt și eu de acord. Mulțumesc. Domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați colegi. Cred că atunci când vorbim despre trafic aerian, trebuie să știm că traficul aerian Uh, este unul dintre domeniile care au fost uh, supuse celei mai mari comunitarizări, să spunem așa. Avem un spațiu comun, o piață internă, dar nu avem suficiente reguli și reglementări pentru a uh, structura acest domeniu. Eforturile noastre în acest domeniu au fost lipsite de succes și se pune întrebarea dacă ar trebui să fim de acord cu acest acord. Bineînțeles, putem să discutăm despre ceea ce am fi vrut să fie altfel în detaliu, care ar fi fost alte accente care ar fi trebuit uh, puse. Mă gândesc mai ales în ceea ce privește cerul unic european. Cred că ar fi trebuit să se facă mult mai mult, dar nu este sarcina noastră acum. La final trebuie să ne dăm seama, vrem să, trebuie să ne gândim dacă vrem să spune, dacă la final uh, Uh, vom spune da sau nu. Și sunt de acord cu domnul de Grandes Pascual că la final va fi un da și că vom putea fi de acord cu raportul domnului Kolicek. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. În principiu, și eu aș putea fi pentru acest raport, Faptul că nu se fac progrese la cerul unic european nu ține de Eurocontrol, ci ține de statele membre care cu mare plăcere vorbesc despre, este, despre acest cer unic, dar numai Uh, cu condiția ca ei să fie cei care controlează un astfel de bloc de spațiu aerian. În multe domenii europene, în, mulți domenii, în multe domenii, vedem acest lucru că lucrurile sunt anunțate cu mare pompă, dar în momentul în care unele interese naționale definite de oricine ar fi, e bine, când e vorba de acest interes care este afectat, lucrurile uh, devin, uh, se încetinesc uh, subit. Ce mi se pare important să discutăm ar fi suprapunerile între AESA și Eurocontrol. Eu aș fi foarte nemulțumită dacă totul s-ar face pe costurile Eurocontrol. Tocmai pentru că în multe domenii la AESA în unele poziții se poate vedea o oarecare similitudine cu solicitările industriei aeriene. Deci mi s-ar părea corect ca Eurocontrol să participe, să aibă drept de decizie și ca eventualele aspecte ce țin de competențe să nu fie toate rezolvate în beneficiul AESA, atâta timp cât uh, există această similitudine între uh, propunerile AESA și ale industriei. Doamna Foster, mulțumesc, da, bineînțeles trebuie să, să progresăm pe acest subiect, uh, este ceva foarte simplu, câteva puncte. Doamna Lichtenberger s-a, referat, s-a referit la un punct. Eu sunt fan al Eurocontrol. Cred că fac o treabă foarte bună. Au făcut de-a lungul anilor foarte, o treabă foarte bună în ceea ce privește gestiunea fluxurilor. Uh, sprijină uh, cerul unic european și introducerea Sezar. Bineînțeles că baza trebuie să fie mai bună. Ei au fost cei care au reacționat foarte repede când am avut criza uh, cu cenușa vulcanică și a fost bine să avem pe cineva care să reacționeze rapid și care știa ce trebuie făcut. Și cred că ar trebui să uh, lăudăm pe uh, fostul director general și pe David Macmillan care pe, pe David Macmillan, care a adus mari progrese la acest, uh, în acest uh, domeniu. AESA, bineînțeles că trebuie să joace și ea un rol uh, important. Și eu am încredere că noul secretar general, Patrick Key, care se ocupa de Sezar înainte și care, e bine, el va, își va prelua postul în septembrie. Patrick Key a fost implicat în uh, unele aspecte ce țin de Sezar de mult timp, de ani de zile și acest lucru trebuie luat în considerare și, bine, asta este și rolul comisiei. Trebuie să ne asigurăm că nu există suprapuneri, că nu există această concurență pentru poziții uh, care apare de multe ori. Nu vrem suprapune, vrem ca lucrurile să meargă așa cum ar trebui să meargă. Și am o mică întrebare adresată comisiei, și anume, cine este în comisia specială din articolul, prevăzută la articolul 4 și cine este în uh, comisia comună? Mulțumesc și mulțumesc uh, raportorului. Mr. Baldwin from... Mulțumim, domnul Baldwin de la comisie. Thank Fi foarte succint, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului și tuturor membrilor care s-au exprimat, oferindu-și uh, sprijinul față de acest acord. Doamnelor Lichtenberger și Foster, le datorez un comentariu. Și noi suntem membri oficiali ai fan clubului Eurocontrol. Da, suntem de acord pentru leadership de care au dat dovadă, sub comanda domnului Macmillan și sunt de acord cu doamna Foster. Ceea ce facem noi acum e să ne să încercăm să construim niște sinergii. Eurocontrolul e brațul tehnic și operațional confirmat al Uniunii Europene pentru implementarea și dezvoltarea cerului unic european. Deci, rolul control e clar. Ați întrebat în legătură cu componența comitetului. Statele membre, comisia, această comisie se va întâlni la sfârșitul lunii aprilie. Și în ceea ce privește cooperarea militară și civilă, uh, e importantă această colaborare. E o colaborare vie, care nu se află doar, uh, care nu are drept rol, e un acord viu care nu va fi pur și simplu arhivat, ci unul care va avea rezultate practice clare. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Kolicek. Anything you want to add? Kolicek, vreți să adăugați ceva? Myslím, že eh, všichni moji kolegové... Mulțumesc. Eu cred că toți colegii mei au făcut declarații foarte pozitive. Le mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc domnului Grandes Pascual pentru tot ce a spus. Mm-hmm. Îmi doresc și ca Estonia să adore la Eurocontrol, însă e o problemă marginală, deoarece e o țară mică cu un spațiu aerian de dimensiuni reduse, de aceea nu este crucial. Ca și Republica Cehă, ei acum încearcă să economisească bani, să cred că a venit momentul să se implice. Dimensiunea n-a fost o problemă pentru a te adera programelor europene. Termenul de amendamente, 4 aprilie. Să singurul amendament pe care îl puteți înainta e unul de respingere. Deci eu nu fiind un om uh, cu înclinații mai degrabă optimiste, nu v-aș spune că termenul pentru respingerea amendamentului, uh, acordului, mă scuzați, e 4 aprilie. Și iată că ajungem acum la sfârșitul discuțiilor noastre. Ah, am uitat votul în comisie va fi pe 23 aprilie. Și ajungem acum la sfârșitul ordinii de zi pentru ziua de astăzi. Mâine la 9 dimineața revenim pentru voturi. Vă rog să aduceți cartelele de vot cu dumneavoastră. Ședința se încheie.